Sunt convinsă că toți sau majoritatea dintre noi uh, așteaptă cu nerăbdare să participe la tăierea panglicii la inaugurarea acestui birou european de sprijin pentru azil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lambert! Uh, cu asta încheiem dezbaterea pe acest punct. Aș dori să spun că nu este un dezbatere, o dezbatere neutră din punct de vedere politic, pentru că timp de uh, ani și ani de zile a revenit uh, pe masa noastră acestor, această problemă. Sigur că uh, multe țări au fost foarte generoase în a-și acorda dreptul de azil, Belgia, Austria și așa mai departe. Uh, lucru care mă face să-mi exprim uh, mulțumirea față de, pentru aceste țări. Votul pentru acest raport va avea uh, loc în prima sesiune din mai. Cu aceasta terminăm, încheiem dezbaterea și trecem la raportul Kirilov privind dispozițiile generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară. Din păcate, domnul Kirilov, raportorul, nu a putut să vină la Strasbourg. A rămas, a rămas în țara de origine, nu, sigur, pentru că avioanele nu au zburat din Bulgaria, astfel încât doamna Crel îl va substitui și va lua cuvântul uh, în calitate de raportoare. Vă rog, doamnă Constanță Crel, aveți patru minute la dispoziție. Ja, vielen Dank, äh, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău de faptul că domnul Ghirilor nu își va putea uh, prezenta raportul dânsul personal aici, a făcut eforturi foarte mari um, lucrând la acest raport, la acest dosar foarte important pentru uh, cetățenii din uh, statele noastre membre. Voi citi acum uh, nota transmisă de colegul bulgar în limba engleză. Eu nu sunt obligată să vorbesc în bulgară, nu-i așa? Deci îmi face plăcere să vorbesc în numele dânsului. În engleză. Domnule președinte, mă bucur că astăzi discutăm uh, despre modificarea regulamentului privind uh, Fondul de Dezvoltare Regională. E vorba uh, de o încercare, de a încerca să depășească consecințele crizei economice și este o continuare a documentelor adoptate anul trecut în calitate de reportor pentru politica de coeziune pentru investiții în economia reală, am cerut yeah. președintele o întrerupe pe locuitoarea raportorului. Președintele, interpreții mă roagă să uh, citiți mai rar. Sorry, but I thought I'm not... Doamna Crel își cere scuze. Am cerut Consiliului și Comisiei uh, să simplifice regulile privind fondurile structurale pentru a facilita accesul la aceste fonduri atunci când uh, ele sunt cele mai necesare statelor membre. Mă bucur că principalele recomandări ale Parlamentului pentru uh, um, o simplificare și mai mare au fost acceptate și sunt convins că noile schimbări la regulamentul general pentru simplificarea anumitor proceduri trebuie sprijinite. E vorba de reducerea poverilor administrative Uh, inutile, birocrației și reguli mai clare pentru mai multă transparență, mai, un control mai bun și mai puține neregularități. Acest lucru înseamnă și o mai bună aplicare și o cheltuire, cheltuire colectă, corectă a fondurilor. Un exemplu, prin amendamentul articolul 88, statele membre sunt stimulate și mai mult să detecteze și să corecteze neregularitățile înainte ca acestea să fie descoperite de instituțiile de control din Uniunea Europeană, de la Uniunea Europeană european. Astfel, statele membre vor putea să folosească fondurile din nou pentru alte proiecte din programul respectiv. În al doilea set de amendamente se referă la gestionarea financiară, având, în momentul în care plățile pentru statele cele mai afectate de criză vor uh, fi sporite pentru 2010, Uh, fonduri pentru uh, proiecte care nu au fost aprobate sau uh, aplicate, implementate în timp util. Ambele măsuri, măsuri sunt importante pentru că sunt în interesul beneficiarilor și au o utilitate practică. Aceste măsuri sunt o demonstrație clară de solidaritate, pentru că astfel statele membre vor beneficia de fonduri suplimentare pentru a le ajuta să iasă din criză. Toate măsurile vor permite o realizare a mai multor uh, pro- proiecte și acest lucru este foarte important acum pentru crearea de locuri de muncă, investițiile în infrastructură și adaptarea lucrătorilor și firmelor la schimbările economice. Ambele tipuri de măsuri sunt utile și sunt și mai uh, Uh, oportune dacă sunt aplicate la momentul potrivit. Din păcate, în Consiliu s-au înregistrat uh, întârzieri importante pentru a ajunge la un acord în momentul adoptării modificării regulamentului și cred că acum când Parlamentul are aceleași prerogative ca și Consiliul, noi nu vom amâna mai mult aprobarea și intrarea în vigoare a acestei uh, măsuri așteptate de mult. Și acum, uh, în numele meu personal, spune doamna Crel în germană, uh, doresc să spun că doresc să mulțumesc tuturor colegilor care s au ocupat uh, de acest text la Comisiile pentru Afaceri Regionale și pentru Ocupare și cred că ar fi foarte bine să putem adopta acest raport în plenara din mai. Ora. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul comisar Han. Vă urăm bun venit, domnule Han, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Vă mulțumesc, doamnă Grel, pentru acest raport și vă rog să-i transmiteți și domnului Kirilov mulțumirile mele. Pentru că știu că am muncit foarte mult pentru a-și aduce această contribuție. și um, aceste și în ciuda tuturor activităților pe care le-a avut, uh, a găsit uh, timpul necesar pentru a discuta despre aceste modificări privind fondurile europene. Și sigur că sperăm că toate aceste puncte vor fi implementate cât mai rapid. Um, este un semn de altfel, un semnal al dialogului fructos între instituțiile europene, între Consiliu, Parlament și Comisie este un bun exemplu care arată că putem să facem să funcționeze acest uh, efort comun și că putem ajunge la un rezultat. Ei bine, dorim să facilităm în mod durabil implementarea reglementărilor specifice, să facilităm și să întărim contribuțiile față de statele membre care sunt uh, cele mai afectate de criza economică actuală. Acceptăm uh, compromisurile propuse de Consiliu uh, și punctul de vedere al Parlamentului, dar cred că este necesar să avem o acțiune cât mai rapidă și mai bine ținită pentru ca acest program să fie um, pus în aplicare. Obiectivul comun al tuturor instituțiilor implicate este simplificarea uh, programului și accelerarea sa. În cadrul primilor ani ai perioade de programare am văzut cum stăteau lucrurile, am văzut de altfel că procesul nu era deloc ușor și putem spune că există încă multe probleme de rezolvat, multe aspecte complicate, însă cred că vom reuși până la sfârșitul perioadei de programare să le rezolvăm. Uh, și vom contribui în acest mod la combaterea crizei actuale. Sigur că Aici trebuie să fim atenți și la plafoanele fixate pentru marile proiecte de eh, investiții, plafoane de 50 de milioane de euro și pentru acestea este nevoie de niște reguli mai simple pentru modificarea programelor operaționale, acolo unde acest lucru este necesar. Iată un punct fundamental pentru a putea controla crizele și pentru a le putea depăși, precum și pentru a putea permite implementarea unor um, măsuri eficiente și mă gândesc aici la eficiența energetică a clădirilor, a proceselor, nu numai în termen de economie de energie, ci și în termen de protecția mediului. Uh, cele cinci țări cele mai uh, vizate, România, Ungaria și cele trei țări baltice, trebuie să uh, facă parte dintr-un proces de accelerare a absorpției fondurilor, precum și într-un proces de implementare mai flexibilă. Vorbeam despre plățile preliminare, plățile în avans, uh, care vor permite o realizare mult mai rapidă a multor proiecte. Și, în concluzie, trebuie să vă spun că în 2009 am uh, furnizat deja 6,3 miliarde de euro uh, în cadrul plăților în avans și acest lucru arată că Fondurile structurale nu au numai un rol de prevenire a crizei, ci trebuie de asemenea să contribuie la întărirea flexibilității pentru ca tocmai în perioade de criză să putem să profităm de ele și să putem să ne aducem o contribuție. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule comisar, spune domnul președinte. Deschidem deci așadar lista oratorilor și în numele Comisiei uh, Buget ar trebui să vorbească domnul Godmanis, dar văd că nu este prezent în sală. Și atunci o să-i dau cuvântul doamnei Bastos. Doamna Bastos, două minute, în numele Comisiei Ocupare și Afaceri Sociale. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar. În calitate de raportoare pentru aviz din partea Comisiei pentru Afaceri Sociale, Aș dori în primul rând să felicit pe domnul Kirilov, deși nu uh, este de față, și să subliniez că uh, raportul său este unul foarte important care a fost uh, foarte bine structurat. Doresc de asemenea să mulțumesc doamnei Crăl pentru prezentarea făcută. E vorba de o încercare de simplificare a procedurilor și de a accelera punerea în aplicare a programelor finanțate prin fondurile structurale Uh, fondul de coeziune, fondul uh, pentru dezvoltarea regională, într-un moment de criză, cum este aceasta, în care presiunea asupra resurselor uh, financiare naționale a crescut. Această presiune prin o mai, va scădea prin o mai bună utilizare a fondurilor comunitare și prin o mai bună utilizare a resurselor. Mai mult de 20 de milioane de europeni, eh, din păcate, eh, sunt afectați de șomaj, deci mai mult cu 4 milioane decât anul eh, trecut. Din păcate, această uh, situație probabil că nu se va încheia curând, deci va trebui ca, utilizate în mod eficient aceste fonduri, mai ales fondul de coeziune, pentru că este uh, foarte bun pentru a ajuta economia reală, mai ales IMM-urile și a ocupa și a ajuta ocuparea. IMM-urile sunt motorul economiei europene și sunt, creează o dezvoltare durabilă și creează noi locuri de muncă Uh, așa încât uh, o simplificare a regulilor la nivelul politicii de coeziune va avea un impact pozitiv, fără îndoială, în legătură cu uh, accesarea acestor programe de către IMM-uri. Diversele autorități la nivel local, regional, vor putea adopta și ele reguli mai clare, mai puțin birocratice, vor putea da dovadă de mai multă flexibilitate. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă Bastos. Și acum vorbitorii numele grupurilor uh, politice. Cinci uh, vorbitoare vor fi doamne. Dar nu, vă, nu știu dacă doamna Oconi este de față. Ba da. Bine, și ia cuvântul în numele uh, PPE și are două minute la dispoziție. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Han, dragi colegi. După ce luni de zile am lucrat împreună în mod constructiv cu domnul raportor Kirilov, doresc să-i mulțumesc aici. Doresc uh, să sprijin calitatea colaborării cu Consiliul, uh, mai ales de la începutul președinției spaniole. Acest lucru este cu atât mai important cu cât în această seară dezbatem un regulament uh, și măsuri așteptate de mii de oameni uh, pe teren. Pentru aceștia, politica regională este cea care reprezintă cel mai concret acțiunea Uniunii Europene pe teritoriile lor, în regiunile lor, făcute pentru a-i ajuta, de multe ori este văzută ca fiind complexă și constrângătoare. A venit momentul simplificării imaginii politice regionale modificând uh, mult regulile de uh, funcționare. Uh, sunt 3,5 miliarde de euro în serviciul concetățenilor noștri și avem nevoie de activitate pe teren în acest context de criză economică și socială. Dacă n-ar fi decât să rețin câteva aspecte din acest text foarte important, aș spune că el ne aduce mai multă flexibilitate și mai multă solidaritate în Uniunea Europeană. Mai multă flexibilitate pentru că măsurile de simplificare propuse propun să se reducă cantitatea informațiilor care trebuie furnizate, permit mai bun control uh, asupra proiectelor, dar e vorba și de mai multă solidaritate, pentru că sunt luate măsuri excepționale pentru a lupta împotriva crizei economice, avansuri financiare, după cum a spus domnul comisar sau doamna Crel, și un nou sistem de calcul. Prin votul final care va avea loc la începutul lunii mai, vom sprijini dreci în mod masiv, îi vom sprijini pe beneficiarii uh, fondurilor europene, dar să nu uităm că uh, mai trebuie făcute încă multe lucruri pentru a simplifica um, modul de gestionare al acestor fonduri. Da. Mulțumesc. În numele socialiștilor, acum cuvântul doamna Kadenbach. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. dragi membri ai Parlamentului, cred că uh, s-a rezumat foarte bine subiectul din această seară. Trebuie să uh, furnizăm un ajutor cât mai bine uh, țintit și trebuie să accelerăm implementarea acestor programe și al mm, treilea proiect de modificare privind fondurile structurale este, după părerea mea, uh, răspunsul atât de așteptat la această criză economică și financiară. Trebuie să permită un acces simplu, rapid și eficace la aceste fonduri. Trecutul ne arată arătat că fondurile structurale sunt un instrument esențial atunci când este vorba despre îmbunătățirea calității în regiuni, de crearea de locuri de muncă și de concentrarea pe viitor. Și cred că Uh, solidaritatea Uniunii Europene este indispensabilă în acest sens și trebuie să intervină încă de pe acum. Fondurile structurale pot să fie salvatorii în aceste condiții de criză și avem nevoie de solidaritate și flexibilitate. Măsurile anticriză, așa cum au fost descrise, uh, transpun de fapt uh, în realitate această solidaritate. Avem nevoie de niște plăți anticipate care să permită crearea de locuri de muncă în regiunile cele mai afectate afectate. Uh, raportorul nostru nefiind prezent, doamna Crel a vorbit în locul dumnealui, a vorbit despre întârzierile considerabile în adoptarea acestui regulament și din acest punct de vedere trebuie să recunoaștem că politica de coeziune pe viitor va trebui să fie concepută în așa fel încât aspectele de proceduri și de tehnici să nu constituie un obstacol în calea unei implementări eficiente și um, precise a uh, politicii regionale. Uh, și uh, mă alătur poziției raportorului care dorește o intrare în vigoare cât mai rapidă a acestor măsuri de execuție, pentru că vor permite un ajutor rapid și foarte precis. Mulțumesc, spune domnul președinte, în numele colegilor de la grupul liberal. Doamna Mănescu va lua cuvântul, dar nu o văd în sală. Spune domnul președinte, nu, nu este prezentă. Și atunci vom trece la doamna Elizabeth Schröter, care va vorbi în numele verzilor, 3 minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar. Aș dori să spunem foarte clar că simplificarea pe care toată lumea o laudă aici, atunci când e vorba de, uh, de prelucrarea uh, apelor uh, murdare, de, de uh, instalații de incinerare. Uh, nu știu dacă uh, se acționează așa cum uh, se cuvine. Uh, Uh, din păcate, nu, în acest domeniu nu s-au făcut analize uh, privind costurile și beneficiile. Poate că nu se vor uh, face deloc pentru proiectele de mai puțin de 50 de milioane de europa și de euro, mă scuzați, și nu se vor face verificări dacă asemenea proiecte respectă acquis comunitar în materie de protecția mediului. Unele din aceste proiecte vor fi finanțate din împrumuturi. Deci nu știu dacă are sens să ne împovărăm încă și mai mult cu împrumuturi și să împovărăm cu aceste sume pe cetățenii regiunilor noastre. Și nu știu dacă se va verifica um, cât la sută din aceste sume împrumutate se, se va cheltui într-adevăr. Sigur, asta este uh, o foarte bună afacere pentru bănci uh, pentru că uh, sigur că vor avea doar beneficii de tras de pe urma acordării acestor împrumuturi pentru finanțare. De aceea pentru marele este foarte important uh, să se facă această uh, analiză în ce privește costurile și beneficiile uh, proiectelor mari. Credem că aceasta ar trebui consolidată și nu slăbită, cum se întâmplă prin această propunere de regulament. Deci suntem împotriva sporirii acestui prag de până la 50 de milioane. Uh, o astfel de analiză ar trebui efectuată uh, în mod transparent pentru ca să ne asigurăm că bugetele respectă normele europene de protecție a mediului. De asemenea, regulamentul văd că spune că proiectele, că, că e vorba doar de o perioadă de 5 ani până a fi eficiente. Noi solicităm o perioadă de 10 ani pentru a extinderea perioadei de până la 10 ani uh, pentru a uh, fi sigur că proiectele sunt durabile și creează uh, locuri de muncă durabile în regiunile implicate. Pentru că dacă e vorba doar de proiecte de 5 ani, poate că nu vor ajuta cu adevărat uh, populația. Știm ce se întâmplă cu Nokia în landul Renania de Nord-Vestfalia. Știm că a avut efecte negative Uh, companiile cum e Nokia au căutat acolo doar profitul. Deci trebuie să ne asigurăm că există o clauză de durabilitate uh, și uh, această durată să fie extinsă până la 5 ani și nu doar, la 3, nu doar de 3 ani, cel puțin eu aici citesc din regulament. Și când e vorba de investiții generoase fără analiză a beneficiilor, credem că acest lucru nu ar încuraja decât să se arunce banii pe fereastră și uh, bani plătiți de contribuabilii noștri. Și dacă amendamentele noastre nu vor fi acceptate, atunci nu vom putea nici noi să votăm în favoarea uh, acestui regulament. Uh, și solicităm vot prin apel nominal ca să se vadă cine a votat în favoarea textului. Pentru că deja cetățenii din Uniunea Europeană ni s-au plâns în legătură cu această aruncare a banilor pe fereastră. Mulțumesc. Acum, domnul Van Nistelrooy a ridicat cartonașul albastru. Uh, știu că e o serie întreagă de colegi care nu cunosc bine regulamentul și care utilizează acest cartonaș pentru uh, sistemul Cash DI. Domnule Van Nistelrooy, dumneavoastră știu că dumneavoastră cunoașteți regulamentul și uh, ați ridicat cartonașul pentru a pune o întrebare. Uh, uh, doamne Schröter, sunteți de acord uh, să vi se pună o întrebare de către domnul Fanisteroi? Da. Atunci, domnul Fanisteroi, aveți posibilitatea de a adresa o întrebare. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamne Schröter, o simplă întrebare. În analiza făcută de domnia sa, a avut o abordare negativă Oare nu e vorba doar de faptul că descentralizarea autorităților din statele membre datorită cadrului strategic propus cu respectarea regulamentului, oare nu tocmai această descentralizare va permite prin cofinanțare ca statele membre să-și asume uh, răspunderea? De ce aveți abordare atât de negativă? Uh, nu trebuie amânată adoptarea acestei rezoluții și oricum nu pe baza acestor argumente. Mulțumesc, domnule Fanisteroi, și dau cuvântul doamnei Schröter pentru a răspunde, dacă dorește, la întrebarea domnului Fanisteroi. Mulțumesc, spune doamna Schröter. E vorba de marile proiecte de investiții E de asemenea vorba de acest prag de 50 de milioane de euro. Și până acum aceste proiecte nu au fost verificate. Noi avem o răspundere față de proprii noștri alegători, care uh, sunt până la urmă contribuabili, care uh, uh, vor suporta aceste cheltuieli. Uh, știm că au fost uh, investiții supradimensionate până acum și uh, uh, nu trebuie să se mai repete acest lucru. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Vlasac în numele conservatorilor și reformiștilor europeni. Dacă este în sală. Da, vă rog, aveți cuvântul. Anové. Domnule comisar, doamnelor și domnilor. Nařízení, návrh, jeho... Discutăm acum o propunere de compromis uh, de modificare a regulamentului pentru a încerca să simplificăm uh, gestionarea fondurilor europene. Acesta este obiectivul nostru și nu trebuie să uităm atunci când vom vorbi și despre viitorul politicii de coeziune după 2014. Amendamentele propuse se referă mai ales la proiectele mari în domeniul mediului, infrastructurii, proiecte care generează profituri, uh, care creează eficiență și introducerea energiilor regenerabile în domeniul locuitului. Um, în propunere nu se stipulează schimbări revoluționare administrarea fondurilor. Nu putem să propunem așa ceva. Putem doar să modificăm sistemul existent. Este un compromis și de aceea doresc să vă spun că eu am sprijinit declarația Ungariei care ar dori să folosească un instrument uh, de inginerie financiară uh, în fondul de coeziune în domeniul energiilor regenerabile și al eficienței energetice. Nu agrez măsurile retroactive uh, care se referă la dezangajarea plăților, pentru că subvențiile trebuie aprobate în 2010, dar toate fondurile au trebuit trimise înapoi la buget în 2009. Deci toate aspectele tehnice acestei propuneri legislative trebuie clarificate. S-a ajuns însă la un compromis, de aceea dezbaterea s-a încheiat. Pentru mine, lucrul cel mai important uh, este că trebuie să se îmbunătățească, să se simplifice administrarea fondurilor europene. Avem nevoie de mai multă claritate în statele membre și de aceea în regiuni trebuie să facem eforturi. Apreciez eforturile făcute de ministrul ceh pentru dezvoltare regională, care la jumătatea acestui an a adoptat modificări legislație pentru a putea retrage fonduri, uh, bani din aceste fonduri. Legislația Streamline se referă la proceduri, uh, uh, planificare financiară și sisteme de control și scăderea neregularităților. Mulțumesc, domnule Vlasac. Acum s-a încheiat um, s-au încheiat intervențiile oratorilor în numele grupurilor politice și are cuvântul doamna Ernst în numele GUE-NGL. Mulțumesc reprezint de asemenea colegii care nu au putut fi prezenți astăzi. Câteva observații. Simplificarea managementului fondurilor structurale este o idee excelentă și va permite modificarea unor elemente pe care noi le-am criticat în repetate rânduri. Uh, doamna Schroeder a vorbit despre asta, nu ne putem limita însă numai la aceste elemente critice. Salutăm această simplificare și um, estimăm că regulamentul trebuie să fie implementat implementat cât mai rapid. Uh, trebuie să nu mai pierdem timp compromisul nu este neapărat ceea ce dorisem noi uh, uh, să vedem în acest regulament. Este clar că um, Comisia făcuse o propunere diferită, unde se vorbea despre rambursarea în uh, procent de 100% mm, a împrumuturilor limitate care aveau ca obiectiv facilitarea creării de locuri de muncă. Uh, și aceste mm, aspecte au făcut obiectul unor dezbateri foarte animate. Uh, Comisia a propus uh, un angajament clar în favoarea ocupării, tocmai pentru a putea lupta împotriva um, efectelor crizei acesta este și obiectivul. Obiectivul este ca fondurile structurale să fie cât mai utilizabile pentru a putea depăși, uh, pentru a se putea depăși efectele crizei. Uh, fondurile FEDER și Fondul Social European uh, sunt cele care vor permite cetățenilor să mm, beneficieze de investiții în favoarea creării de locuri de muncă. Vedem criza, criza care afectează și piața locurilor de muncă și mediul politic și trebuie să reacționăm cât mai rapid. Șomajul a crescut foarte mult, s-au citat sondaje și studii care s-au făcut în în între, întreaga Uniune Europeană uh, și uh, independent de criză, șomajul va continua să joace un rol important în Europa. Avem uh, o rată de creștere a șomajului în Europa care nu depinde neapărat de criză și propunerea de înlocuire din partea Comisiei nu este un pas înainte care să meargă suficient de departe. Da, cinci state membre vor uh, beneficia de un sprijin care nu este deloc neglijabil uh, dacă uh, PIB-ul lor a scăzut cu peste 10%, atunci vor putea beneficia de aceste plăți anticipate în cadrul Fondului Social European și în cadrul Fondului de Coeziune. Știți care este poziția comisiei noastre și știți că opinia este destul de împărțită. Este pe jumate tristă și pe jumate veselă. Este foarte dificil uh, să fim de acord cu marja de manoperă care n-a, care n-a fost încredințată. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că uh, avem o întrebare de, din partea doamnei Schroeter. Acceptați uh, ca doamna Schroeter să vă adreseze o întrebare? Señora Schroeter, poate face usted la pregunta da, puteți, doamnă Șoter, puteți să adresați întrebarea cât mai concis, așa cum spune și regulamentul. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este următoarea. De ce, doamnă Ernst, grupul dumneavoastră, de ce nu a propus amendamente? Pentru că posibilitatea exista, se puteau depune amendamente. Uh, propunerea uh, tocmai pentru ca propunerea originală a Comisiei să fie repusă în discuție și pentru ca finanțarea să poată facă, face obiectul unor noi uh, negocieri. Domnul președinte, da, un răspuns foarte scurt, vă rog. Doamnă Ernst, ei bine, știți că Uh, am considerat că șansele ne erau destul de limitate. Tocmai de aceea nu am făcut acest lucru, pentru că am crezut că nu aveam nicio șansă de reușită. Însă când analizez inițiativa Comisiei, trebuie să vă spun că uh, am avut mm, o poziție destul de favorabilă, însă, din păcate, uh, în urma ultimelor evenimente și ultimelor discuții, uh, mi-am schimbat puțin poziția, pentru că ne doream mai multe lucruri și acestea nu au fost posibile. Și Trebuie să vedem cum vor funcționa lucrurile pe viitor. Tocmai de aceea grupul meu a decis să nu depună amendamente. Domnul președinte, vă mulțumesc, dragi colegi. Acum oratorii care vor vorbi la nivel individual. Uh, domnul Van Nistelrooy, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, știți că în, în situații excepționale trebuie să avem și reacții excepționale, reacții pe măsură. Multe țări au fost afectate de criză și multe țări au dorit o simplificare a procedurilor și să, au cerut să vadă rezultate rapide, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Să menținem uh, locuri de muncă și să creăm noi locuri de muncă. Ăsta este și obiectivul. Când am uh, văzut uh, cifrele în materie de politici de coeziune, 1,4 milioane de locuri de muncă suplimentare, în uh, perioada precedentă. Vedem că fondurile europene sunt utile, dar acestea trebuie puse în aplicare, accesate mai rapid, pe scară mare, nu doar pentru, de altfel nu doar pentru uh, proiectele mari, ci și pentru cele mici, inovație, ecologie, dezvoltare durabilă, dezvoltare urbană, așa mai departe. Uh, S-a vorbit aici despre un subiect cu care Parlamentul nu a fost de acord. Era vorba despre suprimarea cofinanțării. Aici uh, vorbim de un uh, uh, principiu fundamental al regimului noastre. Statele membre au autoritate descentralizată, autoritate descentralizată și trebuie să contribuie în nume propriu acestor proiecte comune între regiuni și state membre și Uniunea Europeană. Există și alte puncte cu care am fost de acord, de exemplu, plă- plăți mai eșalonate, pe nu pe 2 ani, și pe trei ani. Se respectă cu asta principiul de cofinanțare și cu asta uh, se poate veni în ajutorul unor uh, uh procese, unor proiecte foarte utile. Uh, a fost făcut deja acest lucru și am, eu uh, uh, am întrebat dacă aceste exemple bune nu puteau constitui o inspirație pentru 2008 și 2009. Deci la acea epocă am pus o întrebare domnului Han, poate îmi va putea răspunde acum. Apoi, în legătură cu solidaritatea, putem toți să fim solidari. Unii, unele state nu utilizează fondul social, 30-40% nu sunt utilizate. De ce aceste sume nu ar putea fi transmise, transferate spre alte politici? politici. Nimic nu ne împiedică să facem acest lucru, pentru că asta înseamnă adevărata solidaritate. Până acum nu s-a făcut. Deci lucrurile propuse sunt pozitive, a fost spus acest lucru, uh, a, a fost nevoie de 9 luni pentru a fi elaborat. Sper că uh, lucrurile vor merge mai uh, rapid pe viitor și trebuie să menținem un echilibru între Comisie, Consiliu și Parlamentul pentru a evolua lucrurile, a face lucrurile să evolueze poate doar în 3 luni. Mulțumesc! Acum era rândul doamnei Bere să vorbească, dar nu este aici. Însă văd că domnul Gallagher uh, este alături de noi și îi dau cuvântul. Vă rog. În 1973, Mai multe miliarde de euro au fost primite de țara mea din uh, fondurile structurale și fondul de coeziune. Și aceste fonduri au jucat un rol foarte important în dezvoltarea economică a Irlandei. Fondul Social European este a fost foarte important pentru a lupta împotriva șomajului și continuă să fie în Irlanda și în Uniunea, în Uniunea Europeană în general, bineînțeles. De când Irlanda a intrat în Uniunea Europeană în 73, peste 7 miliarde au fost primite de țara mea din uh, Fondul Social European. Dar și acestea au fost folosite pentru a lupta împotriva șomajului pe termen scurt și pe termen lung. Și conform programului operațional pentru Irlanda din perioada 2007-2013, Uniunea Europeană oferă 375 de milioane de euro Irlandei din Fondul Social European. Bugetul total acestui program este de 1,36 de miliarde aceste fonduri sunt folosite pentru a oferi formare uh, șomerilor, persoanelor handicapate, pentru persoanele care părăsesc școala de vreme și pe, pentru uh, marginalii societății. Acum, în epoca globalizării, pentru a, a putea să beneficieze de pe urma uh, oportunităților create de globalizare pentru forța de muncă din Irlanda. Fondul Social European a sprijinit uh, și formarea de-a lungul întregii vieți pentru a permite cetățenilor să se adapteze realității unei piețe globalizate a muncii. Deci, este un fond și astfel s-a dovedit uh, relevanța și valoarea acestui fond foarte important la nivel european. Mulțumesc. Are cuvântul acum pentru un minut și jumătate doamna Swinburne.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 Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport are niște obiective foarte bune, și anume de a susține statele membre care au fost afectate de criza economică și financiară prin intermediul acestor fonduri europene. Are obiectivul de a reduce presiunile asupra bugetelor din statele membre și de a le orienta în direcțiile potrivite. Simplificarea procesului va fi un lucru pozitiv, de asemenea și prefinanțarea proiectelor care permit o redemarare rapidă a um, economiei. Um, se pare că economia este în curs de relansare, însă procesul este foarte slab pentru moment. Raportul însă ni se pare destul de limitat și nu se referă la toate problemele. Din prudență, ideea ca statele membre nu trebuie să mai cofinanțeze proiectele cu fonduri proprii, ni se pare a fi un risc destul de mare. Și înlăturarea um, implicării sau interesului statelor membre de a se asigura că fondurile proprii sunt bine uh, cheltuite, mi se pare a fi o idee proastă. Uh, și ideile Uh, promovate nu vor avea un efect atât de mare asupra circumscripției mele, de exemplu, pentru că uh, fondurile pe care le putem cheltui pe aceste proiecte nu vor crește. Sigur că este bine să spunem că unele din statele membre noi sunt mai uh, sărace decât cele vechi și că au nevoie de um, mai mult ajutor. Este într-adevăr o idee foarte la modă, dar dacă ne uităm la PIB-ul Regatului Unit, trebuie să înțelegem că nici aceste țări nu trebuie trebuie uitate. Și uh, Există intenția de a descalifica din procesul fondurilor structurale regiuni ca țara Galilor, dar acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum este rândul domnului Kovacev. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, ă, Domnule comisar, aș dori să felicit pe domnul Kirilov pentru raportul uh, elaborat. Susțin uh, măsurile care garantează și facilitează utilizarea uh, mai simplă a Fondului European de Solidaritate. Uniunea Europeană nu își poate permite ca cetățenii săi să o asemuie cu un vulcan care împrăștie cenușă vulcanică asupra speranțelor și aspirațiilor lor. Sigur că, spunând aceasta, mă refer, de fapt, la dificultățile de absorpție a ă, fondurilor, a banilor proveniți din fondurile europene. De aceea, simplificarea procedurilor nu ar trebui aplaudată doar în contextul crizei actuale, pentru că e vorba de un proiect pe termen lung. Eu consider că asta a, ă, și propus ă, Parlamentul uh, cu amendamentele sale care uh, vor permite beneficiarilor finali să reziste mai bine în climatul economic actual. Aș dori să subliniez aici uh, faptul că există unele amendamente care ar duce la o perioadă mai îndelungată pentru a cheltui banii alocați pentru 2007. Astfel, Țările care au o rată de absorpție scăzută, cum ar fi Bulgaria, ar putea cheltui bani pe care altfel i-ar fi pierdut. Trebuie să facem apel tuturor țărilor implicate, tuturor statelor membre, să, utilizează, să, să poată utiliza această a doua șansă. Eu consider că raportul uh, este un pas în direcția corectă în ce privește o viitoare politică de coeziune, în ce privește, în ce privește simplificarea regulilor administrative uh, și aici uh, raportul este un progres pentru că caută o, un echilibru între o coordonare maximă și un control, uh, pe de altă parte. Uh, schimbarea regulilor ar putea să uh, ducă la o mai mare transparență în beneficiul cetățenilor europeni, a plătitorilor de taxe și statele membre ar trebui să aibă un cuvânt mai mare de spus în implementare pentru ca Europa, până la urmă, să fie mai echitabilă. Mulțumesc! Și acum un minut și jumătate are la dispoziție colegul Tabagi. Muchas gracias. Mulțumesc. De când a început criza economică, Uniunea Europeană a fost criticată de mai multe ori pentru faptul că nu a reacționat uh, suficient de bine la situația de criză, dar Cred că acest raport ne arată că Uniunea Europeană a reușit să um, reacționeze la această criză. Nu înțeleg colegii care spun că din cauza acestei simplificări procesele nu vor mai putea fi controlate. Nu cred că se va întâmpla așa, pentru că eu consider că politica de coeziune are un mecanism de control foarte solid, deci nu are rost să ne facem griji și sper că cei care își fac astfel de griji uh, uh, nu vor da dovadă de lipsă de solidaritate cu anumite state membre, cum este Ungaria, considerând că aceste state nu folosesc corect fondurile. Nu e așa. Uh, vom folosi fondurile în mod adecvat. Avem mare nevoie de politica de coeziune și mă bucur că uh, cei doi comisari sunt alături de noi. Domnul Barroso, în documentul său, nu a menționat politica agricolă comună și a vorbit puțin despre politica de coeziune, dar sunt și acestea politici de eh, comunitare foarte importante, indispensabile pentru a uh, permite dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și realizarea noilor obiective ale Uniunii Europene din strategia 2020. De aceea trebuie să consolidăm politica de coeziune. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tabagi. Acum are cuvântul domnul Matula. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi cu toate modificările cadrului legislativ la nivel comunitar și național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

Aici ascultăm în cască uh, varianta originală, deși suntem pe canalul cu engleză, deci este o problemă tehnică. Aș, v-aș ruga, doamnă, dacă ați putea să reluați intervenția. Deci să uh, reluați intervenția de la început, pentru că noi aici uh, ascultam varianta originală. Uh, este o problemă de natură tehnică și sperăm că uh, tehnicienii au rezolvat-o. Da. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Voi relua. În primul rând, doresc să spun că apreciez activitatea domnului raportor Kirilov. E bine că atunci când dorim să reacționăm la criza economică, instituțiile europene să se pună de acord pentru o simplificare a procesului de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și uh, pentru o simplificare a regulilor prin care se administrează utilizarea fondurilor structurale. În plus, am înțeles că termenele vor fi prelungite după cum a fost uh, uh, față de cele aprobate pentru 2007, pentru ca statele membre să aibă la, mai mult timp la dispoziție pentru utilizare. În Slovacia se spune că cine dă repede dă de două ori mai mult. Statele membre care au fost uh, mai, cel mai grav afectate de uh, criză uh, se așteaptă de la regulamentul pe care îl discutăm o mai mare eficacitate. Prima propunere a venit în anul, în anul trecut, în luna iulie. Propunerea acum va fi făcută în mai. Deci este vorba de o, o procedură care a durat 9 luni. Poate a venit momentul să ne gândim la o simplificare și la o accelerare a procesului legislativ în anumite cazuri specifice, în situații de criză, șomaj, sărăcie, uh, accentuarea diferențelor regionale, cazuri în care noi trebuie să reacționăm rapid și în mod mai dinamic va fi dificil să explicăm uh, șomerilor că avem nevoie de trei sferturi de ani pentru a adopta o lege care este destinată să-i ajute uh, uh, și să le ușureze viața. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, și acum are cuvântul pentru două minute doamna Pascal Gruni. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi salutăm în unanimitate măsurile de simplificare a, a gestionării fondurilor structurale propuse de domnul Kirilov, dar în calitatea mea de președinte a grupului de lucru pentru fondurile structurale din Parlamentul European, sunt indignată de uh, durata de revizuirii procedurii în curs. Propunerea Comisiei uh, datează din iunie 2009 și are obiectivul de a ajuta statele membre de, pentru a lupta împotriva efectelor crizei. Și totuși Consiliul uh, nu a căzut de acord decât după șase luni luni. Este inacceptabil acest lucru. Dar tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare între timp și astfel a dat prerogative egale Parlamentul European egale cu Consiliul. Dar acum trebuie să ne justificăm în fața cetățenilor și fac aici o scurtă paranteză pentru a sublinia responsabilitatea de care a dat dovadă Parlamentul European căd, căzând pe cât posibil de acord cu poziția Consiliului pentru a nu întârzia și mai mult procedura. Dar reafirm faptul că suntem dezamăgiți, avem nevoie de Uniunea Europeană care să poată lua decizii rapide cu efecte eficiente pe teren. Și acum să ne gândim puțin la viitor. Măsurile de simplificare propuse astăzi pentru a lupta împotriva crizei economice uh, sunt un pas înainte, dar ele ar fi putut fi mai ambițioase dacă procedurile care se aplică programului de programare în curs 2007-2013 nu ar fi fost atât de complicate. Acum, înainte de negocierea cadrului legislativ plurianual 2014-2020, cer Parlamentului European să dea dovadă de îndrăzneală în propunerile sale pentru o simplificare și mai mare a gestionării și aplicării fondurilor structurale și de coeziune. Mulțumesc! Muchas gracias, señora Gruny. Mulțumesc, doamnă Gruny. Și acum trecem uh, la procedura Catch the Eye. Avem uh, patru uh, solicitanți. Fiecare va avea un minut la dispoziție. După un minut oprim microfonul. Mai întâi, domnul Silvestris. Sì, anche io mi associo. Mă asociez și eu cuvintelor de apreciere la uh, raportul domnului Kirilov și uh, regret faptul că dânsul nu se află aici alături de noi astăzi. O mai uh, mare simplificare a mecanismelor referitoare la Fondul Regional de Dezvoltare, la Fondul Social European și la Fondul de Coeziune e o măsură pozitivă pentru puterea de cumpărare într-un moment în care e vorba de fonduri care se utilizează și pentru măsuri împotriva crizei. E necesar uh, Uh, să fie cheltuite uh, uh, pe de întregul. Dar e vorba și de faptul că se elimină un alibi prin măsura luată de noi, un alibi la dispoziția regiunilor pe teritoriile cărora se cheltuiesc fonduri de coeziune și care adesea nu cheltuie toți banii pentru că nu sunt capabile ci utilizează birocrația excesivă a, a, a instituțiilor europene ca scuză pentru faptul că nu și-au cheltuit banii. Astăzi eliminăm acest alibi

Predecesorii mei au vorbit despre beneficiile politicii de coeziune și sigur că nu mai trebuie să repetăm acest lucru. Polonia și regiunea pe care o reprezint beneficiază de această politică și de fondurile structurale, ceea ce mă bucură pentru că există un efort susținut pentru o mai bună absorbție a fondurilor structurale în cadrul politicii de coeziune și pentru a ne asigura că acest proces de absorbție este în creștere, trebuie să simplificăm regulile și să le facem mai flexibile. De aceea, cred că acest regulament este un pas înainte către îndeplinirea acestui obiectiv. Trebuie să subliniez că eforturile noastre trebuie să fie susținute. Trebuie să luptăm. Domnul președinte intervine. Domnul Are cuvântul domnul Instrument are cuvântul domnul Caras. Mulțumesc. Cooperarea în domeniul politic este esențială când vorbim de un instrument care uh, dă posibilitatea să contribuim la o mai bună uh, gestionare a reacțiilor uh, în situații de criză și pentru a asigura mai, creșterea, creșterea economică și competitivitatea Uniunii Europene. Dar trebuie spus foarte clar, politica de coeziune și vărsămintele anticipate, accelerarea punerii în aplicare a măsurilor pentru 2009 vor contribui într-un mod esențial pentru a consolida puterea de cumpărare a cetățenilor europeni și la o creștere a consumației gospodăriilor, a consumului gospodăriilor. E o măsură importantă pentru strategia Euro 2020, uh, așa încât uh, nu înțeleg de ce domnul Oli Ren, uh, colegul dumneavoastră, domnule comisar, a prevăzut mecanisme de sancțiune pentru nerespectarea reglementărilor legate de piața internă și că a asociat aceste sancțiuni uh, unor limitări pentru politica regională. Uh, vorbitorul este întrerupt, are cuvântul doamna Smith. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Raportul Kirilov va fi votat peste câteva săptămâni și mă bucur de asta pentru că situația este urgentă. De aproape un an, concetățenii noștri care ne-au ales așteaptă măsuri concrete pentru a lupta împotriva crizei. Actorii naționali și locali cer mai multă suplețe și reactivitate în uh, atribuirea fondurilor europene. Astăzi, Parlamentul analizează noi măsuri uh, pentru o mai mare transparență în fondurile de coeziune și trebuie să reușim uh, Uh, să simplificăm aceste exigențe. Raportul Kirilov reprezintă o primă etapă în această simplificare, dar trebuie să mai urmeze și altele, pentru că credibilitatea și vizibilitatea acțiunii europene în fiecare zi este în joc. Acest raport este o dovadă că Uniunea Europeană este solidară, în aceste momente de dubii legătură cu unitatea noastră, venim cu măsuri adoptate la uh, situația oamenilor. Uh, în aceste momente uh, sumbre, norate, raportul Kirilov este o rază de soare. Este turnul intervenției. Mulțumesc colegei și acum dăm cuvântul domnului comisar Han pentru a reacționa la um, intervențiile colegilor. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, zunächst einmal vielen Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere atât de vie și cred că am ascultat cu toții argumentele susținute aici. dau seama că sprijiniți cu toții politica de coeziune și înțelegeți că obiectivul acesteia este de a susține persoanele, de a susține regiunile în cadrul Uniunii Europene. Uh, colegul din, colega din Slovacia a vorbit despre uh, regula celui care dă mai mult și celui care dă mai puțin. Uh, sigur că uh, încercăm să punem în aplicare acest program cât mai rapid posibil. Nu vă, să nu vă îngrijorați, doamnă Schroeder, nu vom elimina mecanismele de control numai pentru că am sporit plafonul pentru proiectele de mare anvergură. Nu, mecanismele de control vor rămâne uh, și vor continua să fie aplicate atât la nivel local cât și la nivel național și sper că acest lucru o să vă liniștească. Uh, dorința noastră este de a îmbunătăți gestionarea fondurilor structurale, uh, organizarea licitațiilor, subvențiile uh, din fonduri publice vor face obiectul unor termene bine fixate ca și până acum și prin intermediul politicii regionale nu avem de gând să înlocuim aceste reguli. În ceea ce privește regula N plus 3 acum, e bine, cred că trebuie să mm, vedem lucrurile într-o manieră puțin mai restrictivă nu trebuie să fim uh, laxiști, să ne culcăm pe laurii noștri. Nu, trebuie să ne dublăm eforturile și uh, statele care beneficiază de aceste fonduri trebuie să se angajeze să utilizeze resursele pe care le au la dispoziție, uh, cu condiția ca bugetul să fie suficient Cred că nu va fi nicio problemă să sprijinim regiunile prin uh, intermediul fondurilor uh, regionale. Și cred că scăderea sumelor sau inițierea unor sancțiuni n-ar fi deloc o idee bună, ci din potrivă una deplasată într-o perioadă de criză. Vă mulțumesc pentru Um, sprijin. Mulțumesc colaboratorilor de la DG Regio care uh, s-au implicat foarte mult în acest dosar. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. În numele raportorului uh, va încheia dezbaterea doamna Kellenbach. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că toate ă, cele spuse aici vor fi transmise domnului Kirilov, dar aș vrea să subliniez ă, încă câteva lucruri. Avem la dispoziție ă, fondurile necesare. Noi trebuie să fim cât mai transparenți posibil pentru a facilita accesul la aceste fonduri și raportul uh, intenționează să facă exact acest lucru. Acum, doamna, doamne Schröter, uh, vreau să-i spun că uh, sigur că regulile europene trebuie implementate pe deplin în toate țările. Eu am încredere în faptul că instituțiile europene și statele membre vor ști să utilizeze și să acceseze în mod corect și eficient aceste fonduri și aș vrea să o asigur și pe doamna uh, Swinburne, cred că noi oferim asistență regiunilor pentru, aș, uh, pentru a crea locuri de muncă, pentru a crește puterea de cumpărare, pentru a stimula economia, astfel făcându-ne aducându-ne contribuția la dezvoltarea economiei europene în general, uh, pentru ca economia europeană să poată din nou evolua știm că este o acțiune uh, foarte um, inteligentă din punct de vedere economic, de aceea dispunem de aceste fonduri care pot fi utilizate, după cum se sugerează în acest document, pentru o accelerare a procedurilor pentru ca economia noastră să poată evolua din nou. Mulțumesc, doamnă Calamba și uh, cu asta am uh, încheiat uh, acest punct de pe ordinea de zi. Se va vota toate raporturile